Z przykrością muszę powiadomić Państwa, że w wypadku kolejowym... Cu regret vă informez că în accidentul feroviar produs în, în apropierea Bruselei, un coleg din doamna Candago de la Direcția Generală pentru Comunicații, și-a pierdut viața, lucra la noi din decembrie 2008 și aș uh, dori din partea tuturor să îmi exprim condoleanțele uh, pentru familia ei. Uh, sigur că s-a petrecut și catastrofa cu inundațiile din insula portugheză Madeira, cele mai mari din 1993 și-au cauzat pierderea vieții a 30 de persoane. Uh, Um, sigur că adres, am adresat uh, condoleanțele noastre familiilor victimelor trage, acestei trage, tragedii și vom păstra un minut de reculegere în memoria victimelor acestei tragedii. Dziękuję Państwu. Mulțumim. Teraz chciałbym serdecznie powitać wśród nas obecnych. Iar acum aș dori să urez bun venit oaspeților noștri din Belarus, doamna Angelica Boris, președinta Uniunii Polonezilor din Belarus și domnul Alexander Milinkevici, câștigătorul premiului Saharov acordat de, decernat de Parlamentul European în 2006. Liderul opoziției democratice din Belarus.